se, împart, se compune de agenda globală și în, introduce, în această prezentare o să păstrez un aspect uh, general al discuției pentru a vă prezenta situația în termen general. În ceea ce privește Trebuie păi să ne gândim că această zonă este foarte aproape de, aproape de Europa și are consecințe directe sau prin intermediul țărilor din Africa de Nord asupra Europei, fie că este vorba despre trafic, terorism și migrație, bineînțeles. Iar um, realitatea zugrăvește o zonă amplă pe care am putea o numi strategică sau geostrategică, care include uh, Sahelul, Europa și Africa de Nord. Uh, această zonă nu este structurată. Iată de ce apar foarte multe dificultăți uh, în această situație, iar Uniunea Europeană a definit Sahelul în strategia sa ca cuprinzând cinci țări, dar de fapt știm că această situație include un ansamblu de multe țări din Africa de Nord, din Africa de Vest, uh, cu conexiuni directe către continentul european și uh, aceasta este caracteristica acestei situații și anume că, și deci trebuie să nu uităm acest lucru, că este vorba de o zonă vastă care se prelungește către continentul european. Bineînțeles, am înregistrat progrese de-a lungul anilor. Strategia pentru Sahel a Uniunii Europene iată, există de patru ani și multe țări s-au implicat în această strategie, ceea ce arată interesul comunității internaționale pentru această zonă. S-a înregistrat deci un oarecare progres pe plan militar, de pildă mulțumită intervenției franceze care a avut loc în Mali la început, dar care apoi a devenit mai regională prin intermediul uh, prin intermediul intervenției uh, care a avut ca centru Niger, uh, care este în ochiul furtunii de multe ori Mali, Libia și Boko Haram deci am avut aceste intervenții internaționale militare prelungite sau uh, care au avut un element uh, important în uh, minus mal, prezența ONU în nordul Mali. A existat și o organizare a acestui G5 și a țărilor participante care au dorit să colaboreze și să aibă o cooperare regională comună într-o situație în care știm foarte bine că este, caracterul este regional și alcătuit de uh, atât de multe punți și legături nestructurate între țările din regiune. Un alt element pozitiv l-a reprezentat, l-a reprezentat uh, începerea discuțiilor pentru stabilizarea Mali, acordul de la Ouagadougou care a avut loc acum 2 ani și al cărui obiectiv, al cărui obiectiv era uh, a organizarea de alegeri în Mali și acum discuțiile de la Alger care au dat sens unui acord care, ținem pumnii acum, ar trebui să fie semnat de toți toate părțile implicate săptămâna viitoare la Bamako, sâmbătă viitoare. Și vreau să vă mai spun că uh, au existat și foarte multe eforturi pentru a stabiliza politic în diverse țări mari, după lovitura de stat, întoarcerea la normalitate, dar și Burkina Faso, de pildă, care a cunoscut probleme anul trecut și care acum trece printr-un proces de tranziție, de stabilizare, care se desfășoară lin. Deci toate acestea reprezintă semne foarte bune care ne arată că odată cu sprijinul și cu avântul comunității internaționale se creează o dinamică reală, pozitivă, care se manifestă și este limpede că nesiguranța pe teren se manifestă în continuare și în Boko Haram, în Libia, lucrurile se pot înrăutăți Situația în Mali este tot uh, volatilă. Unele grupuri teroriste au fost uh, slăbite, dar nu toate și există uh, o tendință de exacerbare a acestui fenomen. Uh, cunoașteți foarte bine și ce s-a întâmplat în, în CIAD în această dimineață, atentatele care ne arată zona de influență și atentatele din mm, sudul uh, Mali de acum câteva zile. Vedem ce se întâmplă și că, și că această zonă de nesiguranță se extinde, se răspândește și putem spune în egală măsură că toate eforturile internaționale uh, că aceste eforturi nu au uh, schimbat uh, fragilitatea statelor, uh, sărăcia, slăbiciunea guvernelor, care, bineînțeles, reprezintă caz pe foc pentru ceea ce se întâmplă și acum ne confruntăm cu o situație în care foarte multe lucruri s-au făcut pentru a stabiliza lucrurile care a părut reale și în același timp vedem că acest fenomen este unul uriaș, tot ce este în spatele uh, situație, iar comunitatea internațională face foarte multe, într-adevăr, Uniunea Europeană a făcut și ea foarte multe. Cu toate acestea rămân uh, în discuție mize foarte importante, dintre care, dintre care o să menționez unele. Este ciudat că de mult timp uh, a fost ajutată această regiune de comunitatea internațională și foarte mult în ultimii ani, iar această zonă a Sahelului uh, în uh, ceea ce privește asistența pentru dezvoltare, primește anual 4 miliarde de dolari din ceea ce privește asistența internațională, o sumă considerabilă. Uh, foarte mulți bani se duc către Mali, asistență multilaterală, foarte mulți actori internaționali participă la această asistență și se mobilizează, iar Europa, în, în general, bineînțeles, și statele membre, instituțiile europene, își aduc o, o contribuție de 40% din această asistență internațională. Iar noi ne-am mobilizat foarte puternic în Uniunea Europeană în momentul în care a avut loc uh, criza în Mali acum câțiva ani și chiar înainte printr-o strategie pentru Sahel, care a fost o modalitate de a ține cont de parametrii acestei crize care se organizează jurul ideii de complementaritate între dezvoltare, ce reprezintă un uh, domeniu de acțiune vechi al Uniunii Europene în această regiune și, pe de altă parte, chestiunile legate de securitate și modul în care se, uh, se îmbină aceste două și uh, Uh, unul dintre mijloacele principale de, reprezintă unul dintre mijloacele principale de a face față crizei de, în această regiune. Uniunea Europeană s-a mobilizat într-un proces care s-a numit conferința de la Bruxelles privind Mali și acolo am uh, mobilizat am, am aproape 2 miliarde de euro acum 2 ani, 2 ani jumătate, dacă nu mă înșel, și uh, au avut loc o, um, o, um, operațiunile uh, Uh, uh, PESA în Niger și Mali, UCAP Niger și UTIM Mali în ceea ce privește uh, trainingul militar și UCAP Mali, care au reprezentat mobilizarea multor state membre iar cu interes crescând al multor țări, trebuie spus acest lucru, țări care nu au uh, relații în general cu Africa subsahariană, care uh, prin operațiunile UTM au descoperit centre de interes foarte importante în această regiune și vreau să vă spun că eu frecvent uh, mă deplasez acolo unde sunt invitat și am fost invitat în țări care nu sunt parteneri obișnuiți pentru această regiune și care doreau să cunoască mai bine situația, să participe mai bine și să, uh, să ia pe ele în mână în ceea ce puse aceste angajamente. Noi am uh, ocupat de uh, mobilizarea creditelor prin programele indicative regionale care vor mobiliza 3 miliarde de euro pentru uh, Uh, pentru următorii ani, în următorii ani, iar uh, acum uh, strategia europeană a fost finalizată de un plan de acțiune regional care are meritul, după părerea mea, de a identifica patru priorități punând accent pe, deci punând pe patru priorități, tinerii, migrația, zonele frontaliere și radicalizarea care, bineînțeles, a fost, acestea au fost identificate ca fiind patru subiecte importante, iar aici Uniunea Europeană ar putea să-și aducă o plus valoare importantă, dat fiind cunoștințele sale. Și uh, în final vreau să vă spun că eu am identificat unele provocări, bineînțeles, care reprezintă aspecte importante. În primul rând este vorba de structurarea regională, fiindcă avem o criză regională și uh, uh, actorii sunt foarte răspândiți, iar Algeria este în centru acestor probleme, fiindcă este marea putere din regiune și a arătat prin sprijinul pe care l-a dat procesului de discuții a arătat că dorește să fie un actor important, iar astăzi Algeria, care cred că și-a dat seama de noua situație regională și dorește să, să rămână un uh, actor principal care să își aducă contribuția la structura regională, care este marcată, din păcate, de o multitudine instituționale și avem o provocare în ceea ce privește eficiența asistenței internaționale. Acesta este paradoxul situației, faptul că este o zonă care primește foarte mult ajutor, iar uh, trebuie să vedem cum putem uh, identifica priorități mai bune, putem acționa mai aproape de teren, uh, trimisul ONU pentru uh, Sahel, domnul Romano Prodi, iată, a făcut un raport acum un an și jumătate, a spus că trebuie să ne schimbăm abordarea privind această zonă și a, provo- și a propus crearea unui fond pentru Sahel care să nu fie neapărat un nou de a mobiliza noi bani, ci de a globaliza în mod mai uh, structurat ceea ce se face acum. A propus și crearea unor programe de cercetare pentru zona saheliană și, într-adevăr, există foarte multe provocări. Nu știu dacă cunoaștem foarte bine realitatea de la fața locului și dacă reușim să, să fim cu um, să, să controlăm aceste provocări. Apoi, uh, creșterea economică este foarte importantă, trebuie să se creeze activitate și locuri de muncă, iar acest lucru merge mână în mână cu provocarea migrației și cu problema tinerilor. Creșterea demografică face ca um, populația să fie din ce ce mai tânără și anual uh, mii de tineri intră pe, pe piața muncii ca să folosesc această expresie pe care o cunoaște foarte bine și care încearcă să-și găsească locul pe piața muncii, dar nu reușesc și, bineînțeles, ei ar putea să intre uh, într-o derivă, disperați, Trebuie să ne dăm seama de acest lucru, fiindcă această disperare caracterizează tineretul în multe țări, din păcate, în multe țări unde, din păcate, unde noi trebuie să fim foarte atenți. Și, bineînțeles, trebuie să stabilizăm uh, Mali. Uniunea Europeană a um, participat la semnarea și elaborarea acordurilor din, de la Alger. Trebuie să să nu uităm că situația este complexă, Alger joacă un rol uh, și uh, ONU joacă un rol aici, dar trebuie ca toți, și trebuie ca toți actorii europeni care sunt deja prezenți să răspundă așteptărilor pe care le aduce acest acord și trebuie spus că în regiune există foarte mare încredere în Uniunea Europeană, în Europa în general și uh, noi suntem percepuți ca actori pozitivi care cunosc foarte bine regiunea, care au foarte multe legături cu această zonă și ceea ce înseamnă că avem angajamente foarte mari la nivelul instituțiilor și la nivelul statelor membre, fiindcă foarte multe state membre sunt deja active în această zonă și reprezintă o provocare pentru toată lumea în ceea ce privește organizarea care trebuie să fie um, pusă la punct treptat și um, apoi menținerea distanței reprezintă o altă provocare. Comunitatea internațională se organizează bine când avem o urgență, însă provocările din uh, zona Sahel uh, sunt mai degrabă în viitor decât în trecut. Nu vreau să fiu pesimist, populația aia este deja ridicată în zonă și nu va face decât să crește, este, să crească, mă scuzați, este inevitabil. Trebuie să vedem cum ne vom putea organiza pentru a face față provocărilor acestora în condițiile cele mai bune. Și trebuie să ne menținem cât mai aproape de actorii africani care cunosc foarte bine mizele, miza încrederii, miza dialogului, riscul de distanțare încet încet între Europa și Africa lucrurile nu sunt văzute în același fel. islamul tradiționalist este în creștere, ceea ce uh, strică tendința actuală, reînnoirea generației se face și ea cu o anumită distanțare și nu trebuie să, să, se, să, să nască o neînțelegere între Europa și, uh, și partenerii săi africani, mai ales din zona saheliană. Uh, și uh, sunt convins că politicienii pot juca un rol foarte important aici în ceea ce privește rolul de punte între Sahel, Africa și Europa. Avem uh, nevoie de responsabili politici, avem nevoie ca acești responsabili politici să sprijine administrațiile uh, să se critice acolo unde e nevoie, avem nevoie și de critică, bineînțeles, și vreau să vă spun că plimbându-mă în diferite țări am avut ocazia să mă înțeleg, cu, să mă întâlnesc cu parlamentarii naționali care sunt deschiși, foarte interesați și care doresc să meargă cât mai departe. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc, domnule de Menton. Avem mai mulți colegi care doresc să ia cuvântul, doamna Aliu Marie. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și domnului de Monton pentru diagnosticul său pe care l-am găsit foarte interesant. Ascultându-l am avut impresia că Sahelul a devenit ceea ce militarii numesc o zonă gri, o zonă neguvernată, o zonă de trafic și contrabandă, o zonă periculoasă. Aș vrea să vă pun două întrebări pentru a preciza anumite elemente pe care ni le-ați evocat. Aș vrea să știu, dincolo de banii, banii dedicați acestei zone, ce se face, ce face Uniunea Europeană concret pentru a contribui la guvernarea acestor țări și ce face împotriva traficului de droguri, de arme, de persoane, care sunt foarte legate de fenomenul terorismului, împotriva căruia luptăm împreună. În legătură cu cele 3,5 miliarde pentru următorii ani, ne-ați spus câte ceva despre destinația lor, dar aș vrea să știu dacă dacă se ține cont și de problematica traficului de care vorbeam și în, dacă puteți să ne detaliați condițiile acestui credit de 3,5 miliarde. Apoi, ați vorbit despre acțiunea Uniunii Europene. Eu aș vrea să știu concret și clar care sunt țările europene care se angajează. Odată în operațiuni ce țin de apărare în Mali, mi se pare că nu multe state membre au intervenit și, în al doilea rând, în ceea ce privește ajutorul privind stabilizarea. Deci care sunt celelalte state membre care intervin sau ar putea să intervină? Mulțumim, doamna Gomez. Aș vrea să vă întreb pentru că ați spus că Algeria este marea putere din regiune, în ce măsură Algeria și Marocul, mm, faptul că Algeria și Marocul nu cooperează împiedică acțiunea europeană în zonă, pentru că aceste două state pot să fie jucători majori în regiune. Deci, pe lângă conflictul din Sahara de vest, uh, aveți idee Practic, întrebarea mea, mea este dacă în regiune putem face ceva împreună cu uh, principalii jucători pentru a combate terorismul. Și o a doua întrebare, uh, știți că domnul Bernardino Leon este reprezentantul uh, ONU, secretarului general ONU pentru Libia și încă situația din Libia a devenit foarte complicată, mai ales în nord, unde se aglomerează imigranții care provin de fapt din uh, sudul regiunii Sahel, Adică asta înseamnă că situația din Libia are tentacule care se întind către sud și asta creează tot felul de probleme cu traficul de arme și armele folosite în cadrul uh, violențelor din Mali. Aș vrea să știu, deci, ce facem în ceea ce privește prezența economică în zonă, care este crucială pentru stabilizarea situației și pentru a stopa până frâu fenomenului migraționist. Mulțumim, domnul Tanoc. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări în legătură cu numirea dumneavoastră într-un post foarte periculos și provocator. Am avut onoarea să elaborez un raport privind regiunea Sahel în uh, precedenta legislatură. Am fost destul de confuz atunci pentru că problema Saharei Occidentale era, um, avea o pombere mult mai mare. Acolo ne confruntam cu amenințări mai pregnante la adresa păcii, securității în regiunea Sahel. Încă mă preocupă această regiune, cred că în ultimele zile am asistat la atacuri în Ciad, Jamelia, din Mali, aflăm, aflăm din presă că Mokhtar Ben Mokhtar, liderul eh, mujahedinilor, ar fi fost eh, ucis în, ca urmare a unei uh, lovituri aeriene lansate în uh, Libia. E clar că grupurile teroriste, jihadiste sunt foarte mobile și se mișcă cu ușurință în Libia, în Algeria. Acest om uh, stă și la originea atacului din Gaza de acum câteva luni. Sigur, moartea lui trebuie confirmată, dar problema aceasta este foarte serioasă și legăturile cu Boko Haram, cu Nigeria în sud, uh, complică situația. Lucrurile sunt foarte periculoase acolo și acum înțelegem că și ISIS are o prezență în Sirta, în Libia. sprijinindu-i pe cei din uh, Ansan al Sharia, care sunt și așa foarte periculoși. Deci asistăm la o escalare, o escaladare a terorismului și mă întreb dacă în timpul vieții noastre vom mai asista vreodată la un uh, raliu, încă un raliu Paris-Dakar care să aibă loc în regiune. Mulțumesc. Uh, mulțumesc pentru aceste declarații foarte interesante. Nu-și sublinea o întrebare legată de traficul de persoane. S-a vorbit și de traficul de droguri și de arme. În 2016 UE va reanaliza această strategie de combatere a traficului de persoane. Și dacă ne uităm la regiunea Sahel și ce se întâmplă acolo în relațiile externe, m-ar interesa să aflu dacă aveți uh, propuneri ce am putea face altfel ce am putea trata mai intens. Mulțumesc. Mr. Carver, please. Thank you, Chairman. Yeah, just one observation. Why... Domnul Carver, doar o observație. Ce... Care e treaba cu tragedia care se întâmplă pe coastele Libiei uh, în legătură cu fenomenul emigrației? Credeți că interesul public este prea mult concentrat pe tragedia acestor oameni care mor în Mediterană și se distrage atenția cumva de la situația tragică din uh, Sahel? Ce putem face ca să rezolvăm problema celor care traversează Sahara pentru a ajunge în Libia și pentru a încerca apoi să traverseze Mediterana către Europa? Mulțumesc. Închidem lista vorbitorilor. Domnul Poș. Uh, you named uh, five... Domnule ambasador, ați uh, numit cinci uh, amenințări. Eu aș avea o a șasea care provine din Sahel. Dacă ne gândim la amenințarea schimbărilor uh, climatice, vedem că lucrurile se leagă cu securitatea alimentară, migrația, sărăcia și așa mai departe. Uh, contrar uh, celor aștept, uh, în contrarea așteptărilor aici, uh, începând din anii 80, clima s-a schimbat, nu a mai căzut ploi, au fost uh, perioade de secetă foarte îndelungate, care au dus la dispariția vegetației din zonă. În ceea ce privește problema migrației din motivele schimbări climatice. Că, ce credeți că putem face? Domnul Parniu. Domnule președinte, domnule reprezentant special, ați uh, abordat în trecere subiectul Boko Haram. Aș vrea să revenim puțin la această sursă de probleme care devine din ce în ce mai importantă, nu doar în Nigeria, și care cred că um, se poate uh, identifica inclusiv în Africa Centrală. Acum Boko Haram are peste o mie de luptători și știm că recent responsabilii organizației au uh, jurat credință ISIS-ului. O vedem că ofensiva care se desfășoară de câteva luni în mai multe țări apropiate, precum Ciadul, această intervenție militară a ajuns într-un stadiu de non-victorie împotriva Boko Haram și a făcut uh, să iasă la lumină uh, tot mai mulți uh, luptători finanțați de Daesh. Acum ar trebui să ne ocupăm de subiectul acestei finanțări care provin din Irak. E vorba de o contribuție inclusiv a autorităților irakiene de astăzi. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre această contribuție a guvernului irachian la finanțarea Daesh și să le spuneți mai multe despre relațiile Daesh cu pe care le poate avea Daesh cu trupele Boko Haram din Nigeria. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu voi putea să vă răspund uh, cum se cuvine la toate întrebările, pentru că unele dintre ele depășesc limitele mandatului meu. Eu nu am uh, Boko Haram în cadrul mandatului meu. Uh, dacă am menționat acest subiect, este din cauza că am participat la mai multe întâlniri unde s-a discutat problema dar sunt sigur că știți mai multe decât mine pentru a vă pune întrebări în legătură cu acest subiect. Cred că suntem uh, la fel de șocați de gradul de uh, irațional, de uh, aleatoriu și de cruzimea celor din Boko Haram ne bazăm pe noul președinte nigerian pentru a pune în practică o politică eficientă împotriva Boko Haram și sperăm ca Uniunea Europeană, prin intermediul Uniunii Africane, să poată să contribuie la rezolvarea problemei. Grupurile teroriste din Sahel sunt uneori și mai iraționale și mai uh, puțin organizate. Pe de o parte asta este o slăbiciune a lor, dar Asta ne uh, face și pe noi să um, avem mult mai multe um, probleme în controlarea fenomenului. Deci începând cu ultimele întrebări, uh, acum uh, ce se spunea despre schimbările climatice. E adevărat că, din păcate, chiar responsabilii africani sunt destul de puțin interesați, puțin sensibilizați de problema schimbărilor climatice și e greu să uh, convenim cu ei măsuri sau reacții pe această temă. Să vorbim despre proiectul Marelui Zid Verde. Uh, au existat uh, câteva inițiative punctuale, dar nu am reușit să implementăm acolo o politică sistematică. Pentru actorii africani este un subiect printre altele și e foarte uh, greu să-i mobilizăm deși există situații dramatice și care au venit să uh, se suprapună, să să adauge la probleme, la dificultatea problemei, încercăm încă să găsim uh, răspunsuri. Am observat și noi uh, modificările climatice din CIAD. Se duc dezbateri și între oamenii de știință care nu reușesc nici ei să se pună de acord. Suntem însă la începutul acestui proces la sfârșitul acestui an uh, țările din Sahel, țările africane vor găsi un for uh, de exprimare. În, e vorba de un forum dedicat uh, Sahelului și cred că deocamdată în cadrul acestui for putem să sensibilizăm responsabilii țărilor din zonă. Dar aici lucrurile se leagă mai mult de Sahara în sine decât de Sahel. Țările de la nord și de la sud de Sahara trebuie să colaboreze pentru a face față problemelor ridicate de schimbările climatice. Observatorul Saharei și Sahelului, o organizație creată recent, se ocupă de uh, problemele furnizării de apă, de adaptarea culturilor, creșterii de animale în zonă și această organizație merită probabil susținută și uh, ajutată să intervină pentru rezolvarea problemelor din zonă. Sigur că există probleme cu traficul de ființe umane, cu problema imigrației. Traversarea Saharei este o realitate puțin cunoscută uh, dramele care se petrec acolo sunt descoperite multă vreme după ce se întâmplă și probabil că există mai multe drame și mai multe probleme decât uh, știm de fapt. Cred că se merge către o cooperare consolidată a țărilor din regiune pentru a uh, combate aceste realități. Una dintre dificultățile uh, pe care le avem este că până la urmă Sahelul este doar o, o mică uh, verigă în acest uh, lanț format din țările din Africa de Nord, Africa Centrală și o parte din Asia, din Africa Orientală. Astăzi ne dorim, desigur, să elaborăm un plan de control, de prevenire, de securitate cu țările din regiune. O facem deja de câțiva ani. Se fac controle la uh, aeroporturi, de exemplu, în cadrul acestei cooperări uh, sistematice. Dar până la urmă ajungem la probleme precum șomajul în rândul tinerilor. Se fac campanii de informare care au ceva rezultate. Se arată dificultatea emigrării, uh, dificultatea găsirii unui loc de muncă în uh, Europa. Se vorbește despre așteptările prea mari ale celor care doresc să migreze, dar rezultatele nu sunt uh, foarte importante. Încă vedem că se îndreaptă um, emigranții emigranți în pirogi, practic, către uh, insulele Canare, uh, Sigur că problemele sunt legate de lipsa locurilor de muncă și de faptul că populațiile africane, nord-africane sunt foarte mobile practic către nordul continentului o, vin o mică parte din uh, populațiile africane, dar cheia, după părerea mea, trebuie găsită prin uh, implicarea tinerilor, prin crearea de locuri de muncă, prin crearea de condiții mai bune pentru, ca, pentru cei care doresc să se întoarcă, trebuie găsite modalități de sprijin pentru tineri. Uniunea Europeană are de câțiva ani un proiect în Mali care este pus în practică prin intermediul unui centru de informare al populației maliene Este însă un proces de lungă durată și avem tot interesul să intensificăm dialogul cu liderii africani de la țară la țară, cu liderii regionali există și preocuparea legată de o politică de mm, liberă circulație a populație din uh, nordul uh, Africii și asta ne preocupă. Însă, da, putem spune că statele din regiune au uh, din ce în ce, își dau, realizează din ce în ce mai mult care sunt problemele, care sunt riscurile. Însă, după cum vă spuneam, e un efort pe termen lung Succesul uh, este destul de limitat, uh, dar e clar că controlul uh, în Sahara este indispensabil și trebuie să rămână pentru noi un obiectiv important. Mai sunt o serie de măsuri care au fost luate cu rezultate destul de reduse deocamdată, care afectează în mică măsură mișcările de populație, dar colaborăm și cu instituțiile ONU, mai ales pentru a uh, ușura situația umanitară, pentru a încuraja și pentru a sprijini uh, concret revenirea celor care doresc să revină acasă. Strategia pentru această regiune este o chestiune foarte importantă și cred că logica noastră ar trebui să fie să meargă în sensul unei viziuni ample Eh, să vedem care sunt conexiunile fenomenului de trafic, eh, de persoane, de arme și așa mai departe, să vedem care sunt rădăcinile fenomenului eh, terorist și de a răspunde cu acțiuni la o scară la fel de amplă. Dacă facem o separare între politicile pentru Africa, pentru Africa de Vest și Africa de Nord, am greșit, pentru că există fenomene comune, rute care pot fi uh, desfințate una după alta. Există, desigur, uh, consens în această direcție și chiar uh, disponibilitatea de a acționa. Și cred că aici Libia și Marocul sunt țările centrale care pot contribui la organizarea cooperării în domeniul securității pentru Africa de Vest și Africa de Nord. Suntem conștienți că tensiunile tradiționale dintre Algeria și Maroc împiedică oarecum această consolidare a cooperării. Problema din uh, Mali Eu nu sunt uh, specialist în această problemă, dar cred că Uniunea Europeană ar putea să se implice mai mult, să facem eforturi mai mult împreună pentru a rezolva, pentru a pune presiune asupra celor implicați în situația din regiune. Pentru că această situație durează deja de prea multă vreme și am putea profita acum pentru a face modificări durabile. Există conexiuni între nordul Maliului și Sahara Occidentală. Acum câțiva ani am detectat uh, anumite rețele care funcționează, uh, care folosesc anumite rute între cele două țări. E foarte complicat pentru că sunt implicați și uh, marocani din sudul Algeriei, Libia. Vă spuneam, Boko Haram nu este pe agenda mea, dar urmărim situația în măsura posibilului. Chestiunea creșterii economice este una reală. De, câte, de ceva vreme um, comunitatea internațională încurajează o atitudine care se numește uh, reziliență, adică consolidarea economică a zonei pentru a putea face față um, unei eventuale catastrofe umanitare prin uh, dezvoltarea resurselor uh, locale, agriculturii locale, zootehnie, ținând cont de realitățile cu care se confruntă populația și încercând să le furnizăm uh, mijloace de subsistență suficiente. După părerea mea, problema nu este tratată în mod corespunzător ne-am uh, ocupat foarte mult de infrastructură, infrastructură energetică. Agricultura rămâne însă marea resursă și um, ar putea să fie și marele furnizor de locuri de muncă. Cred că crearea de întreprinderi, dezvoltarea sectorului uh, privat ar putea să fie o soluție și poate că comunitatea internațională ar trebui să vadă cum poate dezvolta acolo sectorul privat, făcând apel la întreprinzătorii africani emergenți, care însă se lovesc de tot felul de obstacole, de birocrație și corupție la nivel de administrație. Deci ar trebui mai mult uh, susținuți. Există uh, state europene care contribuie, uh, țările de jos, dar ca Suedia, mai multe țări europene contribuie la EUTM cu uh, resurse mai mult sau mai puțin importante. Suntem uh, activi, aș putea menționa Polonia, Republica Cehă, România, sunt ă, țări cu care și eu am avut ă, contacte directe și m-aș referi aici și la țările baltice. Sunt toate state membre care doresc să fie active în ă, zona, au descoperit că există o miză interesantă aici. Mai sunt și țările europene care sunt în mod tradițional active în zonă, aș spune Spania, Portugalia, Belgia, Luxemburg. Avem deci un nucleu destul de puternic de state europene care doresc să fie din ce în ce mai active la coerența politicilor europene acolo, doresc să contribuie mai mult, dar suntem uh, deocamdată într-o adică anumite state membre încă doar explorează ce ar putea să face. În ceea ce privește acțiunile Uniunii în zonă, statele membre se implică. Marea uh, realizare din ultimele decenii a fost uh, descentralizarea, reformarea nivelului local, ajungerea la un nivel apropiat de populație, cooperarea descentralizată între autorități. Am încercat să schimbăm astfel lucrurile, apropiind administrațiile, puterile publice de populațiile pe care le administrează. Am încercat să intervenim în problemele justiției, care este destul de fragilă. Toată lumea se plânge de problema corupției, care e o problemă reală. E un flagel considerabil care duce la demoralizarea populației africane mai multe administrații au fost uh, susținute uh, una câte una, de exemplu Ministerul uh, de Interne, Ministerul Justiției, în mai multe state africane, deci s-a reușit atingerea unui echilibru în relațiile dintre populație și administrație. Până la urmă e o chestiune de cetățenie care este foarte complexă, după părerea mea. până la urmă trebuie uh, să mergem uh, până la nivelul educației, uh, de la vârste fragede, trebuie ca cei mici să învețe ce ar trebui să fie, cum ar trebui să arate democrația, Deci, iată, ne apropiem de chestiuni de politici publice destul de delicate, în care nu știm cum să acționăm foarte, nu știm foarte bine cum să acționăm. Trebuie ca lucrurile să fie puse în practică pe criterii foarte clare care țin în primul rând de statul de drept, respectul guvernanței, al regulilor uh, și legalității. Trebuie reforme profunde, chiar dacă până la urmă statul de drept rămâne un uh, mecanism uh, cultural ce depinde de mentalitatea ansamblului populațiilor de acolo. Traficul este probabil una dintre zonele în care n-am acționat suficient încă. Statele membre trebuie să contribuie mai substanțial, uh, de exemplu în domeniul cooperării polițienești. Există și o operațiune UCAP în care ne-am implicat uh, cu prudență, de exemplu prin formarea uh, unor echipe de, de poliție, de intervenție. Polițiștii ne spun mereu că dacă vrem să luptăm cu traficul de droguri în Sahel, trebuie să o facem în amonte. Lupta împotriva traficului pe teren, în deșert, este uh, sigur mai uh, complicată. Până la urmă, cele 3,5 miliarde sunt programate până în 2020 uh, și sperăm, adică sper că v-am răspuns cu aceasta la întrebări. Mulțumim, domnule de Menton, vă mulțumesc pentru această întâlnire, acest schimb de opinii și vă urăm mult noroc. Merci. Oui. Merci beaucoup. So, uh, colleagues, let's proceed. Haideți să continuăm, dragi colegi. Mergem la schimbul de păreri cu o persoană care a venit adesea la noi și la subcomisia de apărare, domnul Gilles de Kerkov, coordonatorul antiterorism european, și vom discuta despre cooperarea cu state terțe. un domeniu care știți că e foarte important. Avem nevoie de cooperarea cu state terțe dacă dorim cu adevărat să controlăm acest fenomen. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Mulțumesc. Voi încerca să fiu subcint ca să putem avea o discuție după Încerc să vă spun care e situația actuală a implementării declarației șefilor de state și guverne imediat după atacurile de, pe, de la Paris de pe 12 februarie. Existau atunci trei aspecte principale și mă voi referi la răspunsul represiv, dar apoi politicile soft și dimensiunea externă. Primul grup de măsuri Ministrii le vor discuta mâine la Luxemburg. Să vedem cât de avansați suntem pe probleme precum internetul, gestiunea frontierelor, <laughs> pentru a detecta mișcări suspicioase, schimbul de informații, traficul de arme și alte uh, astfel de uh, răspunsuri. Trebuie, după părerea mea, să îmbunătățim ceea ce facem. Cât privește internetul, până la sfârșitul anului va fi lansat un așa numit forum unde să se discute toate aspectele, monitorizarea internetului, cum putem elimina conținut ilegal. Aici uh, Europol va crea de la 1 iulie o unitate de problemele internet pentru a nota conținut ilegal pe care să le notifice uh, companiilor internet. Apoi să dezvoltăm un mesaj de răspuns, o întreagă poveste din uh, celălalt sens. Apoi un alt aspect, dezvoltarea encriptării ca urmare a situației Snowden. Cât privește gestiunea frontierelor, Comisia tocmai a finalizat indicatori de risc comuni, astfel încât acum uh, angajații de la frontierele externe verifică cetățenii europeni când aceștia traversează frontiera. Legislația nu permite verificarea sistematizată a cetățenilor europeni când pleacă și când se întorc, dar dorim să facem acest lucru într-un mod mai coordonat și armonizat. Și aceste lucruri merg bine. Iar celălalt aspect foarte important în uh, găsirea celor care călătoresc într-acolo sunt acele fișiere din uh, registrul cu numele pasagerilor, E nevoie de uh, acces la aceste nume ale pasagerilor, pentru că, așa cum am spus în repetate rânduri, serviciile de securitate din Europa pot detecta între 70 și 80% dintre acei care doresc să devină jihadiști prin activitatea de zi cu zi, însă ne mai rămân 20-30% dintre aceștia care reușesc să plece fără a fi detectați. Și uh, Registrul acesta este unul uh, important, un instrument important pentru a detecta aceste persoane. Apoi avem schimbul de informații. Cum ne asigurăm că poliția și Serviciul de securitate din statele membre pun la dispoziție Europol, Eurojust și altora Frontex uh, informațiile pe care le dețin? Cum îmbunătățim sistemul Schengen, sistemul informațiilor Schengen, cum folosim diferitele canale de comunicare. Lucrăm din greu pe aceste aspecte, avem și traficul de uh, arme, avem agenda pentru securitate, unde s-a anunțat o propunere legislativă pentru a armoniza și mai bine și a face cereri mai grave pentru standardul și pentru a distruge armele confiscate. Avem legislația europeană pentru armonizarea activității combaterea activității celor care încearcă să plece din Uniunea Europeană pentru a se antrena în străinătate, e important ca statele membre să lucreze împreună aici pentru a impune măsuri comune. Avem acea uh, rezoluție 2178. Și încă o întrebare dificilă. Cum strângem dovezi că cineva a luptat cu Daesh sau alte grupuri teroriste. Pentru că nu suntem prezenți în Siria, nu lucrăm cu regimul Assad, deci dacă acele persoane nu părăsesc zona, nu, la, nu lasă urme ele în format electronic privire la participarea lor, e foarte dificil să-i prindem. Și pentru aceasta avem nevoie de aranjamente speciale important să lucrăm cu prietenii din state, pentru că majoritatea companiilor de internet sunt din Statele Unite și lor trebuie să le cerem informații la o adresă, acces la o adresă IP sau alte dovezi. Asta despre prima categorie. A doua categorie, relevantă pentru grupul nostru, așa numitul răspuns soft, dar e nerepresiv, și cum prevenim terorismul și radicalizarea. Cum facem o societate mai inclusivă, cum lucrăm împotriva antisemitismului, a tratamentului uh, islamofob. Aici comisia e foarte implicată. Vicepreședintele Timmermans dorește să organizeze la începutul lui octombrie o mare conferință pe acest subiect, pe aceste mari provocări. Discutăm acum cu diferiți comisari cum putem disemina aceste informații, ce putem face într-o educație, sport, cultură și așa mai departe, aspecte foarte importante. Comisia transformă rețeaua de radicalizare într-un centru de excelență, ceea ce e foarte bine, pentru că când mă deplasez în astfel de țări care se confruntă cu problema terorismului, suntem rugați să le susținem eforturile în domeniul uh, prevenirii și e important ca și noi să fim bine organizați și să avem capacitatea de a trimite experți. Această transformare a rețelei care aducea la oaltă practicieni de pe teren, asta ne va ajuta mult pentru că dacă Iordania, de exemplu, și avem un proiect împreună cu ei, sau Maroc, sau Tunisia, dacă cer susținere în a-i ajuta să elaboreze o strategie pe care să o implementeze, vom putea face aceasta mai bine pe viitor. Și în ultimul rând, tot pe acest subiect al răspunsului soft, la fel de relevant pentru țările din zona Mării Mediterane, modul în care tratăm returnarea celor care au luptat în Siria și Irak. Am spus deja, e o provocare nu avem uh, dovezile necesare pentru a aduce în fața instanței și noi putem uh, nici monitoriza mereu sau tot timpul. Și eu cer ministrilor să elaboreze un uh, program, fie că îi spunem de reabilitare sau de deradicalizare sau ce nume găsim, dar trebuie să ducem mai departe ceea ce au început unele state membre, precum Exit în Germania, un program în Regatul Unit, unul în Danemarca. Avem nevoie de mai mult și de programe mai robuste. Și asta spunea și doamna comisar pentru justiție, lucrează la așa ceva. Și aici vom avea de asemenea în toamnă o conferință pentru a strânge bunele practici și a vedea ce putem face cu ele. Și, da, grupul al treilea de măsuri, cel cu relațiile externe. Vă aduceți aminte că pe 9 februarie Consiliul de Afaceri Externe a adoptat concluzii foarte ambițioase care au dus, pe scurt, la o mai mare implicare a Uniunii Europene în vecinătatea apropiată, în toate țările din Maroc și până în Turcia, inclusiv Balcanii, în special în domeniul securității și în special al contraterorismului. Și vă spun că, da, ni se cer lucruri mari, mie și colegilor mei, am început deja implementarea și voi menționa câteva din idei. În primul rând, să avem un dialog mai bun pe problemele contraterorist. Noi dorim nu doar un uh, dialog cu ministerele de externe din aceste țări, ci să vorbim cu cei care lucrează acolo în combaterea terorismului. Agenții de combaterea a uh, terorismului, partea judiciară și așa mai departe. Și de aceea am încercat să ducem la oaltă toate instituțiile, Comisia, Agenția Europol, Eurojust, Frontex și pe mine și colegii de la Serviciul de Acțiune Externă. Există câteva divergențe, însă nu atât pe fond. Cu Maroc avem alte probleme privește Tunisia, am avut o amânare pentru că am avut acolo vizite de nivel mult mai înalt. Am fost acolo împreună cu președintele Consiliului, doamna Mogherini a avut și întâlniri cu primul ministru, care a fost și la Bruxelles de curând. Tocmai am transmis uh, primului ministru o serie de propuneri pentru a-i ajuta să uh, soluționeze problemele cu care se confruntă. Avem întâlniri cu Libanul, Liban cu uh, Turcia, Tunisia, Alger 2015. Asta pe de o parte. Dorim să, veri, să explorăm cu toate aceste țări, cu guvernele lor și diferitele ministere, care e situația la fața locului. Un prim exemplu în acest sens ar fi Libanul, unde am lucrat uh, foarte strâns împreună și am văzut exact cum îi putem ajuta să-și creeze un răspuns. Dorim să ajutăm aceste țări să implementeze rezoluția aceasta a Consiliului de Securitate 2117. Am început cu Libanul, săptămâna viitoare am lucrat în Turcia pentru același lucru. Sperăm să le avem până înainte de venirea verii și apoi Tunisia, Maroc, Egipt, Iordania în acest an și Algeria anul viitor. Astfel ar trebui să ajungem la al treilea punct, un uh, plan de combatere. Poate mă veți întreba de ce avem încă o discuție separată. Eu cred că uh, E important, e important să ne mișcăm rapid și important să avem un document concret în acest sens care arată tocmai ce dorim să facem împreună. Acest aspect la care se va referi și doamna Mogherini va vorbi în Consiliu în iunie. E vorba de acești atașați pe probleme de securitate. Avem uh, selecționați în 8 din statele MENA și vor începe activitatea în timpul verii. Asta e important din mai multe motive. În primul rând, delegația noastră nu prea există astfel de angajați. Avem nevoie de oameni cu această formare. Ei doresc să se implice pe subiectele lor, să-și uh, creeze relațiile cu ceilalți. O relație de acest tip ne va ajuta să venim cu un uh, răspuns pozitiv și să avem un proiect mai clar de îmbunătățirea capacităților. Și punctul 5, acum, cum putem ajuta aceste țări? Am fost destul de activ în uh, ultima perioadă, în ultimele luni, vizitând aceste țări și identificând cum putem ajuta. Am folosit uh, instrumentul de stabilitate pe termen scurt și avem mai multe proiecte care vor începe în curând. Unul în Iordania și salut delegația din Iordania care e prezentă aici. Un proiect de 10 milioane care va ajuta să dezvolte o viziune și să implementeze această viziune, în special susținând organizațiile de societate civilă un alt proiect în Liban, 2,5 milioane pentru a diminua tensiunile dintre numărul mare de refugiați. Se pare că unul din trei uh, cetățeni de acolo vin din Siria. Lucrăm cu masmediile locale, cu primăriile și încerc de asemenea să ajut Irakul cu uh, expertul lor de securitate să aibă o strategie de prevenire. Nu vă mai uh, rețin cu această listă. Avem un program special cu CEPOL. Nu avem uh, Dorim să facem posibil un schimb, uh, vizite, contacte între diferite țări și alte proiecte împreună cu MENA, cu țările MENA. Asta ar fi punctul 5. Punctul 6, un subiect unde cred că progresăm și anume comunicarea. Trebuie să recunoaștem că nu am ajuns încă acolo unde ne doream și avem mult de învățat. Trebuie să fim mai eficienți în comunicarea noastră. Modul în care ne explicăm politicile este deficitar în acest moment. și în cadrul Serviciului de Acțiune Externă a fost creat un task force cu colegi de la comisie și cu mine și din echipa mea să vedem cum putem fi mai uh, prezent, cum să folosim rețelele sociale, cum putem explica mai bine, cum putem transmite mesajul. E doar un prim pas. Și cred că mergem în direcția potrivită. Apoi, punctul următor, da, cred că e la mod, dar cred că trebuie să ajutăm aceste state MENA să fie mai strategice în ceea ce fac cu uh, atacarea narrative acestui povești Al-Qaeda, Daesh și altora. Am avut experți la Inside Europe care ajută și consiliază diferitele state membre să-și creeze propria comunicare strategică. 12 din 28 de state membre au uh, primit această echipă de experți, au uh, cerut sfaturi, ceea ce e foarte important când vedem cât de eficienți sunt cei de la Daesh în comunicarea lor, noi trebuie să fim cel puțin la fel de buni, dacă nu mai buni, Un studiu recent ne-a arătat că Daesh are peste 45.000 de conturi Twitter ceea ce e fascinant și trebuie să lucrăm la asta, nu doar uh, eliminându-le site-urile, ci creând propria no propriul nostru mesaj pe care dorim să-l transmitem. <clears throat> Guvernele au și ele un rol, desigur, dar și societatea civilă e importantă, trebuie să aibă o voce credibilă. Trebuie să facem mai mult în acest sens. Uh, Serviciul de Acțiune Externă lucrează în acest uh, sens și dorește să pună la dispoziția lor aceste informații. Ni se cere să ajutăm, apoi coaliția anti-ISIL are și un subgrup comunicarea strategică de asemenea O altă întrebare ar fi cum putem analiza extern, cum putem duce Europol, exemplu, sau alte astfel de instrumente, cum să le facem active extern o vreme întreagă statele membre au fost destul de ezitante, au crezut că aceste grupuri au fost create pentru a se lucra pe securitatea internă, să aibă propriile rețele și așa mai departe, să existe încredere, dar Europol a fost creat uh, prin tratatul de la Maastricht, cu mulți ani în urmă. Acum a venit timpul să le cerem să fie mai activi și extern, fiind existând această relație automată cu uh, amenințările din afară. Vom uh, cere să-și reajusteze programul. Trebuie să trimit ofițeri de legătură în astfel de țări cheie, să avem magistrați Eurojust în țări cheie. Pentru Europol și Eurojust e important să dezvolte uh, acorduri clare, strategice, operaționale. Dacă iau un singur exemplu, invităm, de exemplu, pe colegii din Turcia în mod sistematic acum la întâlnirile Eurojust. Asta când dorim să coordonăm lupta împotriva PKK în Europa în orice relație, astfel de lucruri contează foarte mult. Ei simt că fac parte din același grup și iată pun la dispoziție mai multe informații. Am dorit să facem asta cu toate statele MENA, dar pentru aceasta avem nevoie de resurse și de timp. Ce am mai putea face ar fi nu doar cu agenția, ci cu baza juridică pe care o avem. După uh, 11 septembrie am propus un acord de asistență reciprocă cu Statele Unite și acord de extradare, statele membre aveau un acord din uh, secolul XIX pentru extradare și am modernizat, am avut o negociere și am ajuns la un singur acord pentru toate statele membre în conformitate cu spiritul vremii. Am a spus, asta s-a întâmplat și e bine că vom avea acel centru de excelență în ce experții noștri vor fi cei mai buni și vor fi puși la dispoziția statelor din zonă. Pe scurt, asta am încercat să facem și în ultimul, un ultim punct am lansat acum câteva luni un grup de experți cu privire la acești luptători externi ne-am întâlnit la Rabat odată, la Bruxelles odată și colegii din Irak ne-au invitat la a treia întâlnire la Bagdad după perioada de vară. Important că cu cât punem mai multe informații la oaltă, venim cu răspunsuri mai clare. E o fertilizare încrucișată, dacă vreți. Și mă opresc după acest ultim punct. O serie de provocări, da? Avem nevoie de resursele financiare respectiv, corespunzătoare, dacă dorim să fim uh, utili și să lucrăm cu experți, trebuie să sporim finanțarea din acel ICSP și aceste obiective de, contra, de combatere a terorismului trebuie să se regăsească și în programele actuale. Avem nevoie de experți din partea statelor membre. E o provocare de zi cu zi din motive clare. Sigur, statele membre doresc să-și păstreze experții acasă pentru că se confruntă zilnic cu aceste provocări, deci nu e întotdeauna ușor să găsești oameni dispuși să plece la Bagdad, să petreacă acolo două luni și să uh, lucreze cu autoritățile. Apoi, e sigur un nivel de risc uh, să mergi în aceste state terțe. Nu e ușor să mergem, sunt locuri diferite, culturi diferite, temperaturi diferite. <clears throat> Alte ori uh, interesele de acolo sunt uh, ușor diferite. Trebuie să-i ajutăm să se reformeze și să se restructureze. E important să găsim un mix corespunzător între acorduri bilaterale și multilaterale. Există multe cadre multilaterale. Forumul Global pentru Antiterorism, lansat de Hillary Clinton în multe, mai mulți ani în urmă. Avem cadrul Națiunilor Unite, avem acțiuni precum cele de la Interpol, dorim să promovăm unele dintre acestea, dar trebuie să echilibrăm situația cu relații bilaterale, iar intensitatea acestora depinde de istorie, de relațiile speciale pe care le avem cu unele state membre și cu faptul că trebuie să le îmbunătățim. Cam atât din partea mea, n-am fost prea succint, dar vă stau la dispoziție acum. Mulțumesc! Înainte de a începe discuția cu colegii, aș dori și eu să salut delegația Casei Reprezentanților din Regatul Iordaniei. Șeful delegației este Suleiman Al-Zabel, vicepreședintele Casei Reprezentanților. Așa este? Iată-i aici, alături de noi. Să știm așadar că ne uh, urmăresc discuția. Bun venit! Și aș începe cu domnul Tanok, raportorul la FED, pentru că avem un aviz uh, cu privire la radicalizare. raportul doamnei Dati. Domnule Tanoc, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Bun venit, Gil, la reuniunea noastră. Acum tu eh, e, ești de, deja experiență în Consiliu privind această chestiune și cred că înveți văzând și făcând și eh, Cred că ne-ai făcut un rezumat foarte bun al uh, provocărilor cu care ne confruntăm noi toți și statele membre în ceea ce privește lupta împotriva terorismului internațional, la crimei organizate și altor amenințări la adresa securității cetățenilor noștri și aș vrea să cred, în principiu cel puțin, că pe termen lung, mai ales uh, în țara mea, de pildă, țara pe care o știu cel mai bine, unde există peste o mie de jihadiști eh, care luptă pentru ISIS și pentru Daesh în Siria și Irak. Eu sper că vom putea să avem, eh, să, opt, să avem o strategie de prevenire pe termen lung. Eh, Guvernul britanic a încercat acest lucru câteodată. E greu de știut cu cine să stai de vorbă, e greu să identifici oamenii, tinerii la început, să, știi, să vezi când se radicalizează, când se extremizează devin mai extremi în vederile lor acești tineri, unde sunt, care este terenul propice, propice care sunt pepinierile pentru organizații cum ar fi ISIS și așa mai departe. Și aceste programe sunt, bineînțeles, costisitoare, necesită foarte, multe, foarte mult personal și foarte multă experiență și uh, sunt greu de dovedit, iar noi trebuie să identificăm, după părerea mea, care sunt cele mai bune practici. Trebuie să uh, avem consens la toate țările care încearcă strategii și programe similare, dar diferite, Germania, Germania este vârf de lance în ceea ce privește multe aspecte. Nu trebuie să facem noi lucruri total diferite la nivel național, iar aici Uniunea Europeană ar putea să aibă proiecte pilot sau să strângă uh, dovezi pentru a putea să folosim și noi aceleași programe care funcționează bine în țările noastre. Aș dori să, adres, să vă adresez, să adresez câteva întrebări. Acum câteva săptămâni uh, în presă s-a publicat un articol despre arestarea unui suspect în Italia. Acum nu mai vreau despre asta. O persoană care se că spunea că a fost uh, la, um, a participat la atacul terorist din muzeul din Tunisia și spunea că locuia în Italia pe, um, sub statut de refugiat și s-ar fi putut chiar să fi sosit pe bărcile din Marea Mediterană în Europa. Știi ceva despre asta? Și există riscul infiltrării Oare uh, acum, uh, prin uh, acești migranți care vin pe bărci în Europa și există un risc la securitate, bineînțeles, și uh, probleme legate de migrație care merg mână în mână cu acest lucru, uh, um, presiunea asupra resurselor uh, publice datorită oamenilor care sosesc, ai vorbit și despre relația cu Interpolul și ai vorbit despre uh, posibil ajutor al Interpolului în, în această luptă. Cum, ce, ce ai spus în momentul în care se spune că uh, Uh, Interpolul s-ar putea să folosească în mod abuziv sistemul cărții, uh, cardului roșu, care îl folosește nu neapărat pentru prinderea teroriștilor. Mulțumesc uh, îmi dau cuvântul doamnei Fotiga, subcom- președinta subcomisiei pentru, pentru securitate și apărare. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult oaspetelui nostru și vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Salut uh, observațiile dumneavoastră privind, uh, făcute privind efortul, eforturile întreprinse pentru a um, preîntâmpina propaganda făcută de Daesh și a grupurilor radicale care țintește opinia publică tinerii din statele europene și uh, salut acțiunile coordonate în ceea ce, prive, coordonate în ceea ce privește mm, consilierii, angajarea consilierilor pentru a menține comunicarea strategică. Vreau să vă adresez o întrebare în ceea ce privește evaluarea dumneavoastră a coordonării, a procesului de coordonare în războiul de propagandă folosit de islamiștii radicali. Uh, împotriva statelor membre ale Uniunii Europene. E vorba eh, de eh, instrumente cum ar fi înșelăciunea și de ce instrumente avem noi nevoie. Iar în momentul în care vorbim despre cooperarea cu părți terțe, cu țări terțe, vreau să vă spun trei cuvinte. Rusia, Turcia și Iran. pentru Rusia, de pildă. Ce se întâmplă după deciziile lui, lui Medvedev în ceea, în ceea ce privește intrarea legală în Afganistan? Iar în ceea ce privește Iranul, ne putem baza pe cooperarea sa pentru a ajuta, ajuta pardon, grupurile minoritare din Irak. Uh, creștini și așa mai departe. Și Turcia e o întrebare mult mai largă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Două lucruri. În primul rând, am închis lista vorbitorilor și în al doilea rând, vă rog să respectați timpul de vorbire de un minut și jumătate, fiindcă de la ora 6 preia reședinția domnul Brock. Domnul Plencovici, un minut și jumătate aveți. Mulțumesc, domnule Pașcu, domnule de Kirchhofe, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mulțumesc că ați venit uh, din nou la comisia noastră a doua oară într-un timp scurt, ceea ce arată că subiectul de care vă ocupați dumneavoastră de 10 ani de zile este foarte important pentru noi. Acum interesează schimbul de date cu țările din uh, sud-estul Europei 600 de persoane au plecat în Orientul Mijlociu din uh, țările din sud-estul Europei, din Bosnia, Herțegovina, Kosovo, Macedonia. Cum stau lucrurile cu schimbul de informații secrete? Fiindcă s-a vorbit despre acest lucru și în rezoluțiile noastre. Mulțumesc, doamna Gomes. Minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnul de Kercove. Ce părere aveți dumneavoastră despre schimbul de informații? s-au înregistrat, uh, s-a înregistrat progres în ceea ce privește schimbul de informații între statele membre și cu agenții cum ar fi Interpol, Europol, Eurojust, Eurojust sau mai departe. Iar ceea ce privește traficul de arme, a spus că va da Comisia un nou regulament, dar avem o poziție comună privind exportul de arme și statele membre ar putea să facă, să împărtășească aceste informații și să aplice poziția comună. Deci ce facem? Acum ne ocupăm de elaborarea acestui nou regulament și, și um, lăsăm de izbeliște poziția comună pe care o avem. Eu sunt uh, una dintre persoanele care nu dorește sub nicio formă să se facă o legătură între migranți și, uh, și refugiați și azilanți și teroriști. Pers- uh, Uh, așa cum s-a încercat să se facă, să se creeze panică în rândul opiniei publice, dar îmi dau seama că, că Libia este un, un refugiu pentru teroriști acum. Ce informații aveți dumneavoastră despre asta? Fiindcă scopul lor uh, nu e Libia, nu vor, uh, nu vor să ajungă în Libia, ci în Europa. Ce ne puteți spune despre asta? Și statele membre Uh, și, și există vreo ce ne puteți spune despre cooperarea cu Irak, cu coordonarea cu Irakul, de pildă, în ceea ce privește uh, combaterea terorismului sau cu Turcia pe PKK și intră aici și uh, Arabia Saudită și Qatarul? Mulțumesc, domnul Demesmacher. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule de Kerkov. Pe scurt, după atacul uh, terorist la Paris, în Franța și uh, Germania au avut loc acțiuni polițienești, au fost arestați niște ceceni care aveau pașapoarte rusești. Și cel care a uh, supraviețuit acțiunii polițienești din Verbia, a tot ceceni. Știm foarte bine că există ce, activiști ceceni proruși care sunt foarte activi și în conflictul din Ucraina. Iar aici ne confruntăm și cu problema terorismului în Ucraina. Trebuie să ne asigurăm că implicăm autoritățile ucrainene în lupta internațională a, împotriva terorismului. În aprilie, în Bahrain, a avut uh, în loc un atelier cu Consiliul de Cooperare în ceea ce privește combaterea finanțării din Europa a Daesh. Și aș vrea să știu despre ce s-a vorbit acolo. S-a, s-a, vorbit și despre rolul Qatarului și Arabia Saudită în ceea ce privește finanțarea Daesh și țările din Consiliul de Cooperare a, în zona Golfului au făcut ceva pentru a combate această finanțare. Mulțumesc. Domnul Nicio Supermui. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt uh, întru totul de acord cu ce a spus oaspetele în, uh, nostru în ceea ce privește registrul de nume a pasagerilor, fiindcă ni s-a spus că aceasta este um, ni s-a vândut această idee când a venit vorba de atacurile de la Charlie Hebdo, dar nu are nicio legătură. Uh, Cred că este foarte important ca în aceste situații unde emoțiile se manifestă din plin, trebuie să vedem să vedem ce a spus Comisia Libe, de pildă. Fiindcă noi suntem foarte îngrijorați în Europa când vine vorba despre despre spionajul din partea NSA. Agenția de Securitate și Serviciile de Securitate ale mm, britanice. Uh, și vreau să vă întreb, vor fi revizuite protocoalele privind um, accesul uh, la date, la informații secrete pentru a evita atacuri cum ar fi de la, cel de la Charlie Hebdo. Și ce garanții vor avea cetățenii europeni pentru, în ceea ce privește faptul că datele lor personale nu vor fi folosite în activități de spionaj? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Lochbiller. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule chiar și ofer pentru o prezentare foarte interesantă. Am câteva întrebări. Ce facem cu dronele armate în combaterea terorismului? În aprilie, guvernul SUA a declarat că a ucis și civili, de exemplu pe cetățeanul european Giovanni Loporto în ianuarie. Și atunci întrebarea mea a făcut Uniunea Europeană ceva în relația cu Statele Unite și m-ar interesa și poziția dumneavoastră cât privește folosirea de drone armate în combaterea terorismului. În 2014 am adoptat în Parlament cu mare majoritate o rezoluție spunând că avem nevoie de un cadru clar și strict când putem folosi astfel de drone armate și m-ar interesa poziția dumneavoastră. Și în al doilea rând, citeam de curând în ziar, în special din nordul Africii, că Uniunea Europeană sau anumite state ar planifica să instituie, instituie baze de drone în Maroc sau Tunisia. Aveți informații în acest sens? Și mai există o cooperare strânsă cu Liga Arabă și EAS cu uh, probleme, pe probleme de teror, de, teror, de uh, combaterea terorismului și aș dori să știu dacă se vor trimite și drone în nordul Africii în sensul acesta. Mulțumesc. Urmează domnul Carver. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Pe mine mă uh, îngrijorează și situația cum ar fi cea Snowden um, ce se face în ceea ce privește schimbul de informații între statele membre și vorbiți despre cooperare strânsă cu serviciile de informații secrete, cum ar fi uh, reuniunile strategice de la Eurojust, dar nu uitați că că procură, procuratorii spun că când spun că Turcia trimite arme teroriștilor din Siria și eh, vreau să vă întreb ce părere aveți despre criza din nordul Africii. Mulțumesc, domnul Pidideus. Mulțumesc. Aș dori să vă adresez o întrebare privind PNR, Registrul Datelor Pasagerilor. Cu prietenii noștri americani, cum putem să ne asigurăm că aceste date nu vor fi folosite în detrimentul uh, opoziției politice pe care îi acuzăm de terorism și astfel încercăm să scăpăm de, uh, de opoziția politică. Din păcate s-au înregistrat astfel de cazuri în Grecia. Asta în primul rând. În al doilea rând ați spus că eforturile de combatere a antisemitismului și uh, islamofobiei vor uh, duce la slăbirea terorismului. Dar cum se va întâmpla acest lucru? Cum vor face aceste... Cum se va întâmpla acest lucru? Și cum se va pune capăt terorismului care vine din mare parte de la, uh, de la islamiști? Mulțumesc, domnul Iurec. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc invitatului nostru. Vreau să, vreau să vă întreb următorul lucru. Ne îngrijorează numărul jihadiștilor proveniță din Europa. E un fenomen sociologic care se manifestă în uh, comunitățile respective sau este vorba de o campanie care țintește pe tinerii din Occident? Avem informații de acum câteva luni, dar numărul uh, persoanelor, uh, acestor persoane crește sau este în creștere sau în scădere? Și am vrea să știm și cine, cine organizează aceste recrutare. ISIS sau activiști ISIS sau... Sau e vorba de rețele permanente de recrutare în Europa? Ați vorbit despre măsuri de prevenire. Uh, pentru jihadiștii care se întorc din țările arabe. Dar Știm ce fac, cum se comportă când se întorc în Europa. Mulțumesc, domnule Bashir. Mulțumesc. Îmi pare rău că trebuie să spun că eforturile dumneavoastră nu vor duce, nu vor face mare lucru. E ca și cum ai încerca să pui pasta de dinți înapoi în tub după ce ai scos-o și încerci să lipești vaza ming după ce ai spart-o. Nu se poate așa ceva. Dacă n-am fi făcut cu Orientul Mijlociu ce am făcut, dacă am fi făcut cu Orientul Mijlociu ce am făcut cu Germania, cu un plan Marshall după război, dacă n-am făcut asta în Germania și în Germania, dacă n-am fost făcut asta după al doilea război mondial și Germania ar fi fost un eșec astăzi. Dacă ne uităm la țări ca Afganistan, Libia, Irak, Siria, ne dăm seama că acolo lipsește guvernul, guvernare centrală. Nu, avem, nu există poliție, armată, nu are, nu are cine să controleze extremiștii și teroriștii. Trebuie să consolidăm acestea, poliția, armata, dacă ne uităm la Pakistan anul trecut, dat fiind că acolo, dacă, fiind că au avut armată și poliție, au luptat împotriva teroriștilor și talibanii acolo pierd teren. Statul, uh, guvernul câștigă teren și dacă dacă nu consolidăm statul și guvernul, atunci vom, uh, vom eșua, iar toate eforturile care, bineînțeles, trebuie să continue și pe care le, le uh, pentru care vă felicit, dar vor fi, nu vor fi încununate de succes, domnule de Kerkov. Cu acest mesaj pozitiv vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru întrebările adresate întrebări pertinente, o să le iau pe rând și să dau un răspuns scurt. În ceea ce privește riscul de infiltrare a teroriștilor din uh, afară în rețelele de uh, migranți ilegali. Vreau să vă spun că, da, și eu cred că trebuie să facem o diferență clară, să nu amestecăm borcanele aici, migranții și teroriștii. Într-adevăr, nu trebuie să, facem acest, trebuie să facem acest lucru și în ultimii șapte ani am spus de multe ori acest lucru, fiindcă e vorba de oameni care au alte obiective și migranții pur și simplu sunt oameni care caută o viață mai bună și adesea sunt uh, azilanții, sunt adesea persecutați, au nevoie de protecție internațională uh, și, bineînțeles, uh, teroriștii au alte obiective. Este situația în Libia, ce știu eu, Daesh e implicat în uh, traficul de persoane acolo, fiindcă este o sursă de venit extraordinară pentru ei, o afacere profitabilă. Deci, uh, deci ei sunt implicați în, migran- în rețele de migranți ilegali, 5.000 uh, de dolari pe cap de migranți și nu, nu zic neapărat că s-au infiltrat ei, ci că Deocamdată, așa cum a spus pe bună dreptate cineva în sală, um, um, cea mai mare problemă sunt uh, luptătorii care vin din Europa, care au, uh, care au pașaport european și nu au nevoie de rețele, fiindcă au pașaport european și de asta avem nevoie de PNR, fiindcă unii, pe unii nu știe nimeni, nu știe poliția, nu știu serviciile de securitate, de informații. Și uh, se duc în Siria pretinzând că se duc în vacanță în Turcia și apoi traversează granița. Iar uh, aici nu am dovezi în ceea ce privește existența unor rețele ilegale. Bine, acestea fiind spuse, cred că trebuie să în ceea ce privește acești luptători cu cetățenie europeană, trebuie să să implicăm Frontex aici în combaterea criminalității. Din motive istorice am construit Frontexul, ceea ce se numea înainte de primul, înainte de primul pilon um, capacități comunitare, nu uh, mandat pentru a lupta împotriva crimei organizate. Dar asta nu se întâmplă la nivelul statelor membre. Poliția de frontieră se ocupă de toate aceste aspecte. Acum, uh, statul de la Lisabona a desfințat structura pilonilor, nu mai există, chiar dacă pescul este diferit și folosim metoda comunitară. Și dacă ar trebui, dacă am înființat Frontex astăzi, uh, am cere ca în momentul în care strâng datele personale, strânge datele personale Frontex să colaboreze cu Europol și eu a, eu fac presiuni să se încheie un un acord operațional între Frontex și Europol pentru a se face schimb de date. E nevoie de acest lucru. Când există o operațiune comună în Marea Mediterană și se strâng numele acestor nenorociți care au fost, care au fost uh, salvați, dacă se uh, menționează o persoană care e în rețea undeva în Istanbul. Bun, dacă am avea aceste date la comun, am putea identifica faptul că avem uh, cinci persoane care fac milioane de dolari profit uh, de pe urma acestui fenomen îngrozitor care este traficul de ființe umane. Trebuie de să fim foarte atenți, dar nu am dovezi în acest sens deocamdată. Apoi Interpolul. întrebarea adresată de domnul uh, Teanec și a, uh, sistemul abuziv al cardului roșu. Statele membre sunt foarte atente să nu trimită informații sensibile tuturor membrilor Interpolului, fiindcă toți membrii ONU sunt uh, membri, toți membrii ONU sunt membri Interpol și unele state nu sunt democrații, deci se restricționează numărul de adresanți și, bineînțeles, trebuie să vedem acest card roșu dacă această procedură, dacă este motivată de dacă este motivată politic uh, să nu punem în aplicare imediat acest procedeu. Apoi, nevoia de a colabora cu Rusia, Iran și Turcia, da, sunt de acord, sunt de acord pentru totul și sper că de îndată ce finalizăm negocierile privind programul nuclear cu Iranul, uh, vom putea să aprofundăm aceste relații și implicarea acestei țări și cu Rusia. Și Rusia e un subiect unde, asta e un subiect unde nu suntem pe aceeași lungime de undă cu Rusia, vorba de lupta împotriva Daesh și uh, Turcia. Da, e un partener uh, foarte apropiat. Iar în ceea ce privește Balcanii, întrebarea adresată aici, nu pot să vă răspund acum, fiindcă nu am uh, datele, nu am eu acces la datele de informații secrete, dar când voi vizita Balcanii vom, vom face acest lucru, fiindcă vrem să colaborăm cu ei mai strâns privind, privind luptătorii jihadiști. Ați vorbit de 600 de oameni, poate chiar mai mulți. M-am întâlnit cu niște oameni extraordinari la Kosovo, în Bosnia-Herzegovina și și în Serbia. Serviciile de securitate au fost reconstruite, directorii sunt uh, foarte buni și colaborează foarte bine între ei. Dar nu, nu pot să vă spun acum care sunt, uh, dacă datele sunt de calitate, datele, informațiile secrete sunt de calitate. Întrebarea doamnei Gomes privind schimbul de informații, da, lucrurile se îmbunătățesc, vreau să vă spun. Săptămâna asta am întrebat, fiindcă trebuie să vorbesc la Consiliu, mâine am întrebat dacă statele membre fac mai mult schimb de informații cu Europol și Eurojust. Da, da. Numărul informațiilor uh, împărtășite uh, este în creștere. Statele membre au standarde diferite în ceea ce privește distrugerea armelor militare. Uneori, atitudini, uneori e ușor dacă cumperi dacă cumperi o armă dacă cumperi arme care au fost uh, uh, pot fi transformate din nou în arme militare și Domnul Demesmacher a adresat o întrebare privind Ucraina. Da, e un subiect delicat uh, dacă acolo sunt teroriști, dacă acești luptători sunt teroriști sau nu. Da, există europeni care se, care se duc de ambele părți ale conflictului. Eu m-am eu am vrut să mă întâlnesc cu, cu șeful serviciilor secrete pentru a vorbi despre contraterorism și cred că în următoarele două săptămâni o să mă întâlnesc cu omologii din Ucraina și o să vedem ce putem face, cum îi putem ajuta. Domnule Cuzo, în ceea ce este PNR-ul, ați spus că n-ar fi, PNR, PNR-ul ar fi preîntâmpinat uh, ce s-a întâmplat la Charlie Hebdo. Nimeni nu a spus că, uh, că ar fi putut împiedica atacurile de la Charlie Hebdo. Am spus, că, am spus cu mult înainte de ce s-a întâmplat la Paris că e nevoie de PNR. Ar fi incorrect să ne folosim de Paris ca motiv pentru PNR și nici nu ar fi la fel de nedrept să punem capăt uh, sistemului PNR pentru că nu a putut fi preîntâmpinat uh, atacul de la Charlie Hebdo. Bine, n-am timp acum să intru în detalii privind PNR, n-are nicio legătură cu Charlie Hebdo. Este singurul mod de a detecta uh, călătorile care ridică suspiciune. În ceea ce privește atacurile dronelor, da, situația este complexă și sunt gata să mai vin în fața dumneavoastră și să discutăm acest subiect dacă vă interesează. Fiindcă acum uh, răspunsul meu va fi prea simplist. Ne ne-am ocupat de, de drone la um, Consiliul European de Apărare anul trecut. Uh, am discutat despre asta, dar nu cred că avem o poziție oficială privind folosirea dronelor la nivel european. Bine, acum problema nu sunt dronele. Dronele sunt ca și uh, aparatele uh, de militare, ci este vorba de folosirea dronelor. Când se folosesc acestea? În, uh, iar în, uh, în cadrul unui conflict armat internațional. Și asta este un conflict pe care l-am avut cu americanii de ani de zile, mai ales uh, pe vremea lui Bush tatăl, momentul în care abordarea americanilor era, se baza pe, pe războiul antitero. Atunci am avut un dialog cu cu consilierul pe chestiuni juridice ale Departamentului de Stat și privind uh, aceste chestiuni militare și am încercat să, să discutăm uh, aspecte cu privire la lupta antiteror și uh, dreptul internațional în domeniul conflictelor. Acum, în ceea ce privește Tunisia și Alger, nu am informații privind folosirea acestor acabaze militare pentru drone și nu, nu știam nici că uh, statele membre ar folosi dronele așa cum le folosesc americanii. Avem unele drone de observare, dar nu, zone, nu drone pentru atac. Și uh, singura bază pe care uh, o cunosc eu este în uh, nordul Nigerului, dar nu în aceste țări despre care ați vorbit dumneavoastră, din câte știu eu. În ceea ce privește MIT și transportul de arme în Siria, n-am niciun fel de informații. Am servicii foarte bune cu Serviciul de Informații Secrete turc. Mă întâlnesc cu domnul Camfidan, avem relații foarte bune. Adică e un serviciu care deține foarte multe informații cu privire la ce se întâmplă în Siria. În ceea ce privește antisemitismul, contraterorismul și islamofobia, nu există o, o legătură directă dar în procesul radicalizării, se, forme de rasism ar putea să, de, să reprezinte un ingredient, un element, alături de mai multe și s-ar putea ca uh, unii să fie înstrăinați și să recurgă la violență dar, violență, dar nu este o progresie liniară și nu este singurul factor existent, deci n-ar nu putem să, dar nu putem să negăm că Antisemitismul este în creștere în Europa. Am văzut cifre în Franța care sunt îngrijorătoare și lucrurile s-ar putea să se înrăutățească și în alte țări, în Belgia, pe care o cunosc foarte bine. 7.000 uh, de francezi au uh, plecat anul trecut și cifra va spori anul acesta și am uh, apoi, după Charlie Hebdo, am vorbit cu premierul francez și nu se poate, au fost vizați evrei fiindcă că motive de antisemitism și există în Franța o dezbatere în ceea ce privește cuvântul islamofobie. Dacă ar trebui să fie pus pe picior de egalitate cu antisemitismul, e diferit, fiindcă fiindcă antisemitismul înseamnă că că țintești pe acești oameni pentru că sunt evrei, nu pentru că practică religia uh, ebraică, ci um, ai, cu islamofobia este diferit. Într-adevăr, există rasism împotriva musulmanilor, împotriva arabilor, iar aici este foarte important să identificăm uh, cea mai bun, bună modalitate de a soluționa această problemă. Și asta ar putea să ne ajute să preîntâmpinăm radicalizarea. Salut aici activitatea vicepreședintelui Timmermans în acest uh, sens. În ceea ce privește luptătorii străini, și aici am nevoie de mai mult timp să uh, vă explic procesul de recrutare, procesul de radicalizare. Mass media socială joacă un rol important în Belgia. De pildă, Belgia are numărul cel mai mare de cetățeni care s-au dus în Irak și în Siria de ce? Fiindcă am avut o organizație salafistă care uh, recruta aici aria pentru Belgia și e grăitor faptul că majoritatea belgenilor care s-au dus în Irak și Siria veneau din uh, um, Antwerp, Vilvord și, Bras- și Bruxelles, unde șaria pentru Belgia era activă mai degrabă decât din alte părți ale țării, din sudul țării. Iar cel de-al doilea val de persoane au fost mai degrabă recruta, recrutate pe internet, prin mass media socială. Deci unii dintre belgenii din Siria, uh, unora, unora, unor persoane care erau deja în Siria, li s-a cerut să-și aducă și membrii ai familiei. Fenomenul este în creștere sau nu? Ce pot să vă spun este că nu am pus capăt acestui fenomen. Într-unele țări, cum ar fi Belgia și Marea Britanie, a fost stabilizat, dar în Franța și Germania nu. Deci, în mod consolidat, nu am reușit să-i punem capăt, dar uh, fenomenul se reduce. Iar în cele din urmă, domnule Bașir, în ceea ce privește lipsa de bună guvernanță, da, sunt totul de acord cu dumneavoastră, cred că am fi putut să facem mai mult uh, după primăvara arabă și aici înseamnă că e nevoie mai mult, de mai multe investiții în reforme de securitate și și ne implicăm cu Tunisia să ajutăm la reconstrucție și să reclădească serviciile de securitate care trebuie începute de la zero. E nevoie de un mai bun stat de drept pentru a avea politici inteligente de preîntâmpinare. Aceasta este dorința guvernului și m-am întâlnit cu, cu președintele Comis Consiliului European și cu, cu premierul și suntem gata să dăm o mână de ajutor dar în ceea ce privește alte țări, iată, Libia nu se poate face nimic deocamdată. Va fi provocarea foarte mare pe care vom avea în următorii ani. Dar alte țări am nevoie de și mai mult sprijin în domeniul securității. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Fotiga are o întrebare. Thank you very much, Chair. Very short. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Întrebarea mea cu privire la Rusia, Iran și Turcia poate putem lăsa deoparte Turcia. Acolo nu a fost o cerință pentru o implicare mai profundă, ci v-am cerut doar lămuriri. Nu cred că ar fi necesar să ne implicăm și mai mult. puteți să-mi explicați puțin întrebarea ca să vă răspund? Ce, ce înțelegeți prin starea de fapt cu Iran și Rusia? E foarte simplu. Vă dădeam exemplul decretului privind interzicerea uh, trecerii frontierei cu Afganistanul. Și apoi această uh, legislație antiterorism care contrazice așteptările noastre. Eu, în cazul Iranului eram doar curioasă legătură cu posibilitatea de a obține ajutorul Iranului pentru sprijinirea grupurilor minoritare, precum creștinii, iazidii, și așa mai departe în, în uh, Iran. I, I I'm not myself engaged with Iran for the time being, so it's eu nu sunt uh, implicat uh, în această țară, în Iran, dar știți că încercăm să promovăm uh, împreună cu premierul Irakului o politică mai inclusivă și tot ce putem obține în acest context Nu avem astfel de negocieri cu Iranul, dar uh, am, eu am exprimat doar o părere uh, personală. În ceea ce privește Rusia, ce a schimbat ceva în legătură cu relația cu, Afgan, cu Afganistanul. Cu Rusia suntem în același uh, grup uh, DGTF și am fost implicați împreună în elaborarea Daesh. Însă acum este mai greu ca înainte, datorită crizei din Ucraina. De asta spuneam ce spuneam. În ceea ce privește evaluarea, preocupăm, preocupările noastre sunt aceleași în ceea ce privește Al-Qaeda. Very much, Mr. De Herhove. Uh... Mulțumim, uh, domnule de Herhov, uh, vă mulțumesc încă o dată. Cred că este încă un uh, pas în cadrul dialogului nostru. Vă mulțumim pentru vizită și vă mai așteptăm pe la noi. Thank you. I would like to announce Aș vrea să îi anunț pe colegi că următoarea temă, vizita la Teheran, va fi prezentată de domnul Brock, dar va fi discutată în camera. Deci, vă mulțumesc foarte